intervențiile de un minut, discursurile de un minut. Primul vorbitor, doamna Dirde Clune, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mă concentrez pe potențialul mediului marin și cum poate acesta să susțină comunitățile rurale și cum ar trebui el promovat pentru a fi în beneficiul acestor comunități. Ne-am concentrat pe uh, Uh, acest subiect. Uh, comisarul, cred că e de acord cu mine, anul trecut ne-am întâlnit la o conferință foarte semnificativă în orașul Cork din Irlanda, dedicată potențialului economiei albastre și creștere uh, creșterii economice puternice pe care am văzut-o în, în Irlanda în ce privește economia albastră. Ea îi crește cu viteză, cu cam cu 8% peste media economiei generale uh, încă din 2014 și pentru fiecare 100 de euro creați de economia albastră, de economia maritimă, se creează, abia, se creează și 75 ă, de euro suplimentari în economia conectată cu aceasta. Deci foarte mare potențial economic, ă, turism, ă, pescuit, procesare, cercetare, inovare și aș ruga Comisia, aș îndemna Comisia Uh, știu că e angajată uh, față de potențialul acestei economii albastre, dar aș încuraja-o să susțină și mai mult să susțină uh, rolul regiunilor rurale în economia noastră. Mulțumesc! Next one, Mr. Negrescu. Domnul Negrescu dosarele panama au arătat faptul că nu există la nivel mondial mecanisme de control capabile să asigure un tratament egal pentru toți cetățenii și toate companiile. piața nu asigură șanse egale pentru toți și doar pentru cei care sunt puternici. dincolo de comportamentul profund imoral al celor care și au ascuns banii în paradisurile fiscale departe de plata impozitelor în țările unde obțin profituri mai grav este că lumea a pierdut ce se putea face cu aceste fonduri potrivit informațiilor din presa românească sumele ascunse sunt echivalente cu bugetul sănătății din românia și superioare bugetului alocat tinerilor sunt sigur că situații similare există în multe țări europene destructurarea paradisurilor fiscale plata impozitului în locul obținerii profitului și mecanismele de sprijin pentru mediul economic pot fi mecanisme prin care putem rezolva această situație. reamintesc faptul că taxa pentru tranzacții financiare a fost susținută de peste jumătate de milion de cetățeni și că aceasta poate bloca acest tip de întâmplări să se reproducă pe viitor. comisia europeană trebuie să reacționeze și așteptăm propuneri ferme doamnă tomaić prvostupanjsko vijeće haškog suda instanța de la haga tribunalul uh, internațional de la haga l a eliberat pe vojislav seseli implicat în războaiele din uh, croația și în bosnia herțegovina sentința este, pe ansamblu, oripilantă, dar unele părți sunt uh, mai repugnante decât uh, celelalte. Uh, sentința pronunțată în cazul Seselii practic contravine majorității sentințelor pronunțate în trecut de aceeași instanță. Toți, in, toți cei familiarizați cu fosta Republică Iugoslavă își dau seama că acest construct s-a bazat pe crime și infracțiuni. Genul acesta de sen, uh, sen, sentință subminează nu doar procesul de reconciliere, ci și încrederea în uh, dreptul internațional. După această sentință, multe state nu vor mai vrea să colaboreze cu Tribunalul Internațional și asta va avea un efect asupra păcii la nivel mondial. Doamna Tum. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, dragi colegi, pe 26 aprilie va fi a 30-a aniversare a dezastrului de la Cernobâl din Ucraina. 5.000 de estoni au fost trimiși forțat uh, la Cernobâl ca să ajute la eliminarea efectelor dezastrului. Și aceste operațiuni au avut efecte groaznice. Rata de cancere în rândul acestor oameni care au lucrat acolo a fost mult mai mare după, până la independență, angajații au, au avut uh, anumite drepturi. Regulile s-au schimbat în 2003. Ei au dreptul la beneficii acum doar dacă sunt recunoscuți ca persoane reprimate ilegal. O persoană estonă reprimată ilegal trebuie să fie un cetățean eston Uh, și majoritatea reprezentanților uh, minorităților etnice nu îndeplinesc acest criteriu, deci nu primesc beneficii. Această limitare se referă uh, aproape numai la persoane din minorități etnice și duc la discriminare indirectă. Dragi colegi, discriminarea indirectă acestor oameni pe bază etnică ar trebui abolită fără întârziere. Mulțumesc și acum doamna Guzman. Familia Dome. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Uh, s-au primit 36,8 uh, milioane de la fondul din politica agricolă comună. Europenii au putut să beneficieze de uh, situație și continuă să beneficieze în vreme ce comisarul Caniete și vedem că această doamnă este și a menționată uh, în Panama uh, Papers. Domnul Teric Ebres. Un decembrie Vă mulțumesc, doamnă președinte. Pe 10 decembrie 91, majoritatea cetățenilor din Nagorno-Karabakh au votat pentru independență. Reacția la acest uh, simbol uh, democratic a fost, până la, a fost unul militar. În uh, a început un uh, conflict. Uh, în 92 s-a uh, s-a semnat un acord între Armenia și Azerbaijan, dar Azerbaijanul a, a refuzat punerea în aplicare a unui instrument de monitorizare a conflictului. Nagorno-Karabakh are instituții funcționale, o corupție scăzută și tocmai de aceea noi cerem ca și reprezentanți din Nagorno-Karabakh să poată participa la negocierile grupului de la Minsk, unde de altfel se decide viitorul acestei zone dacă conflictul militar va fi rezolvat, atunci va fi nevoie de recunoașterea unui nou stat uh, la nivel mondial. Mulțumesc. Urmează domnul Pedicini. Grazie, președinte. Eu sunt qui... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici pentru a mulțumi procurorului italian. Am asistat la un uh, nou uh, scandal în sudul Italiei. E uh, vorba de președinții unor consilii din sudul Italiei Uh, s-a cerut uh, Comisiei uh, dacă cum s-a procedat acolo este în conformitate cu regulamentele europene. S-a întâmplat, s-a, vreau să știu dacă a fost un accident. Mai târziu am vorbit de budă bentarosă, contaminarea metalelor grele și au fost 10 uh, intervenții în uh, plenară, 10 uh, intervenții la Comisia Mediu. Cer, în, întreb instituțiile europene dacă în ciuda acestor avertismente nu s-a făcut nimic pentru a apăra uh, sănătatea cetățenilor. Domnul Pedicin. Eh, domnule președinte, a fost o încălcare severă a prerogativelor parlamentarilor, europarlamentarilor și ale Parlamentului European. Eh, am fost eh, trimis în judecată la Milano pentru că mi-am exprimat opinia deși uh, am fost uh, împotriva uh, avizului Comisiei Juridice, tribunalul a continuat cazul împotriva mea. Este un caz de gravă încălcare a prerogativelor parlamentare și asta este o, reprezintă o deviere de la jurisdicția existentă. Mâine voi face un apel, îi voi transmite un apel președintele Schulz în care voi cere să apere prerogativele mele în fața Curții de Justiție. Este un principiu cheie. Libertatea de expresie este prerogativă a parlamentarilor și asta a fost încălcat. Microphone, please doamnă președintă, doamna Crețu, a Comisiei Juncker, a fost acuzată de colaboratori și de jurnaliștii de la Politico că nu își îndeplinește mandatul. Nu merge pur și simplu la birou. Ea își petrece timpul în țara de origine sau transformă vizite oficiale în sejururi private. Colegii din cont au cerut socoteală domnului italianer dar răspunsurile nu au fost convingătoare. aparent comisia dorește să ascundă sub preș aceste grave încălcări ale eticii profesionale. crețu a reacționat într un stil foarte personal toți jurnaliștii de la politico au scris despre broșura tipărită de ea cu bani ai comisiei europene. nu e o apărare ci un cult al personalității pentru care ceaușescu ar fi fost invidios. publicată în română broșura explică faptul că europa există doar întrucât crețu lucrează. am cerut azi explicații comisiei printr o întrebare scrisă și aștept să aflu dacă domnul juncker e de acord cu cheltuirea banilor europeni pentru interesul strict privat al unui comisar. mulțumesc. doamnă președintă un uh, pompier um, uh, și-a pierdut viaț- viața în exercițiu funcțiunii în weekendul acesta la Oviedo, orașul pe care îl reprezint și vreau să le transmit uh, toate cele bune membrilor familiilor sale familiei sale. Dar și sectorul lactatelor se confruntă cu mari probleme în zonă. Mulți fermieri nu primesc niciun fel de ajutor din partea Comisiei Europene și din partea Uniunii Europene, practic Totul este lăsat pe piața, pe seama pieței. Trebuie însă să punem capăt dumpingului care distruge sectorul lactatelor. Avem nevoie de un viitor și pentru fermierii noștri. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Fotiga. Thank you, Fotiga. Mulțumesc, Fotiga. Politicienii din uh, uh regiunea mea au uh, avertizat împotriva politicii neoimperialiste a Rusiei. Situația din Georgia și Ucraina ar trebui să fie un semn de întrebare din acest punct de vedere. Avem de-a face cu un război propagandistic împotriva Occidentului și mă întreb în ce măsură acesta a avut un impact asupra referendumului din Olanda privind acordul de asociere cu Ucraina. Au susținut uh, popoarele europene, națiunile europene, uh, președinția în eforturile de a uh, dezvolta o politică externă și de apărare comună în fața amenințelor venite din partea Rusiei, pentru că acum ne gândim dacă nu cumva toate statele europene vor fi supuse acestui tip de propagandă. Mulțumesc, domnul Selimovici. Fru talman! Den bosnienserbiske ledaren Radovan Karadzic har dömts för Uh, Radovan Karazici a fost condamnat pentru crime împotriva umanității. Acesta ajută la procesul de reconciliere. Câteva zile mai târziu uh, Șeșeli a fost achitat de același tribunal actele de război și atitudinile pline de ură au fost dovedite. E clar, uh, au fost uh, uitate o serie de crime, dar dacă tribunalul nu este capabil să se pronunțe, noi trebuie să o facem. Achitarea lui Ceceliva ar avea uh, multe uh, consecințe. De aceea trebuie să mizăm pe extindere astfel încât să creăm această morală pe care tribunalul nu a putut să o respecte, nici să o creeze. Domnul Zil Ziluaga. <coughs> La semana pasada recibimos en el... Mulțumesc, doamnă președinte. Săptămâna trecută am primit în Parlamentul European Uh, am avut vizita uh, locuitorilor din uh, Nosche Savante, uh, cei care trăiesc în fiecare zi lângă două uh, instalații chimice de tratament al unui combustibil neconvențional uh, uh, Petronol și Repsol încalcă acolo legislația în mod deschis și se amenință să se extindă chiar pe terenuri care sunt protejate în sistemul Natura 2000 și evident avem uh, toate uh, efectele cancere premature, probleme pulmonare, fără niciun fel de... Uh, și nu se întâmplă nimic, niciun fel de consecințe, niciun reprezentant public nu ia atitudine, deși ei trec foarte des pe la aceste multinaționale. Deci cei care ar trebui să-i ajute pe cetățeni, să-i apere pe cetățeni, au fost cumpărați și asta se vede, pentru că în anumite municipalități fondurile multinaționale sunt mai importante decât sănătatea cetățenilor. Am cerut un lucru absolut justificat ca Uniunea să se mobilizeze pentru a justifica uh, aceste probleme de sănătate și ca situația să nu se repete, fie că e vorba de Spania sau Uniunea Europeană oriunde în altă parte. Domnul Flex gospođo predsjednice u mnogim državama članicama a ovdje posebno ističem hrvatsku iz koje. noile state membre mai ales croația de unde provin nu au încă măsuri pentru reabilitarea energetică a clăduri, eh, clădirilor, în special măsuri pentru grupurile vulnerabile. Nu avem măsuri pentru a combate sărăcia energetică care ar permite cetățenilor să uh, folosească mai multă energie din uh, surse regenerabile și asta ar crea mai multe locuri de muncă. Guvernul uh, Croației a fost uh, irresponsabil când a introdus obligația legală ca cetățenii să instaleze contoare pentru încălzire înainte de renovarea clădirilor. Consumatorilor nu, consumatorii nu au primit informațiile potrivite în legătură cu prețul energiei consumate și asupra modului în care funcționează sistemul. Acest lucru, precum și ordonanța, nu sunt legale și cerem Comisiei să acționeze pentru a proteja uh, drepturile cetățenilor uh, și consumatorilor pe teritoriul Uniunii Europene. Domnul Mach, intervenție fără microfon. Microfon, please dámy a pánové dovolte abych vás seznámil s tím co si. permiteți mi vă rog spun care este părerea Cehiei eh, cu privire la acordul dintre Uniunea Europeană și Turcia. Cehia are o poziție cât se poate declara, Se opune mecanismului de relocare. Uh, de asemenea, Cehia nu este de acord cu acordul uh, de liberalizare a vizelor. Da, își bate capul cineva la Bruxelles cu opinia unui uh, parlament uh, ales democratic? Nu. Cred că Consiliul și Comisia au încheiat cu bună știință un acord cu Turcia uh, Uh, un acord care de fapt nu este oficial un acord, tocmai pentru că nu uh, este supus votului uh, și analizei parlamentelor naționale. Parlamentul European a trebuit să trateze un acord pe care nimeni, nu altcineva, nu l-a analizat. Domnul Le Breton. Mulțumesc, doamnă președinte pe 6 aprilie olandezii au decis prin referendum să respingă acordul de asociere al Uniunii Europene cu Ucraina. Ucraina nu era decât un pretext. Obiectivul veritabil al celor 480.000 de cetățeni care au declanșat acest uh, referendum a fost să dezavoieze Uniunea Europeană și pe conducătorii săi. Uniunea Europeană și falimentul său în fața crizei uh, migrației, acești conducători care acumulează scandal după scandal, LuxLeaks pentru Jean-Claude Juncker, Panama Papers pentru uh, comisarul pentru energie Miguel Caniete. Dar Uniunea Europeană refuză să înțeleagă mesajul oferit totuși de 64% dintre alegătorii olandezi. Uh, în continuare hotărât să uh, servească uh, clasa tehnocratică și ultimul exemplu este crearea unei superagenții Frontex pentru a salva Schengen. Vom avea Brexitul pe 23 iunie și așteptăm alegerea lui Marine Le Pen în Franța în 2017. Și acum, doamna McGuinness. Thank you, madam. Mulțumesc, doamna președinte. Nu pentru prima oară vreau să vorbesc despre comerț în Parlament și în special acordul comercial cu Mercosur. În Consiliul de Agricultură uh, de astăzi, uh, de la Luxemburg, 23 de state membre uh, sunt îngrijorate de o deschidere potențială către Mercosur. Există produse sensibile, carnea de vacă, carnea de porc și carnea de pui Agricultura în toată Europa este în momente grele. Comisia totuși este dornică să deschidă porțile pentru importul de carne de vită și creează probleme pentru fermierii din Uniunea Europeană. În această dimineață uh, au fost voci care au protestat la Consiliul de Agricultură azi dimineață. Vreau să o fac și eu. Uh, și uh, să mulțumesc uh, și să cer Comisiei uh, să protejeze agricultura ca și alte sectoare ale economiei. Domnul Ciani. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o dezbatere îndelungată dacă statele membre ar trebui să vândă cetățenii și permise de rezidență sau nu. Statele au, evident, suveranitate completă în a decide cui și cum dau uh, cetățenie, dar sigur e naționalitatea cetățenie europeană. Totuși, uh, evoluțiile globale recente au pus această chestiune într-o perspectivă diferită. Riscul uh, grav reprezentat de teroriști, problemele legate de evaziunea fiscală și criza refugiaților ne forțează să revizităm subiectul pentru că, practic, politicile statelor membre sunt ca un fel de concurență fiscală, pentru că uh, nu există transparență și asta duce la fraudă, corupție și chiar terorism uneori. Unele țări oferă în mod deschis uh, indivizilor bogați și companiilor oportunitatea de a-și planifica impozitele, de a face chiar evaziune fiscală sau chiar de a face uh, spălare de bani pentru organizații teroriste pe teritoriul urban faptul că aceste scheme uh, fac atât de ușor ca bogații să uh, câștige drepturi în Europeană, în timp ce alții își riscă viața să ajungă aici, transmite de asemenea mesajul uh, uh nepotrivit. Deci întrebarea care se pune este dacă vrem să susținem evaziunea fiscală, să ușurăm uh, viața teroriștilor și să susținem migranții uh, cu un background financiar puternic sau vrem, din potrivă, să facem opusul acestora. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Iurec. Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. În preambulul tratatului privind uh, patrimoniul comun al Europei, deci dacă acest preambul este să fie uh, considerat valid, trebuie să ne amintim de aniversarea creștinismului în uh, Polonia, uh, convertirii la creștinism a Poloniei. Din păcate, nu s-a marcat această aniversare prin niciun fel de discurs. Această uh, Uh, creștin, creștinismul până la urmă a fost uh, punctul de plecare a <laughs> libertății în întreaga Europa. Și toate astea ne arată că patrimoniul creștin uh, se află până la urmă la baza libertăților noastre și speranțelor noastre de viitor. La crisis de los refugiados está haciendo saltar las costuras. Criza refugiaților în uh, Europa în tabere. Nu poate să răspundă în mod adecvat milioanelor de oameni care sunt fără protecție. Asistăm la încercări sălbatice, uh, atacuri sălbatice și am făcut multe greșeli, am subcontractat tortura și acum facem deportări pe scară largă. Ideea este că Turcia este o țară sigură, dar nu este sigură pentru intelectuali, minorități și jurnaliști. Să ne gândim la sirienii care au fost destabilizați, care se află într-o situație vulnerabilă și acum uh, fac față unor condiții oribile nu trebuie să cedăm acestui șantaj și să-i trimitem înapoi în Turcia. Doamna Șoștrova, Stimați colegi, pe 17 martie anul trecut, uh, miniștrii educației s-au întrunit la Paris și au uh, convenit uh, un acord cu privire la punerea în aplicare a nediscriminării și transparenței în educație ca urmare a atacurilor uh, de la Charlie Hebdo. Iată, la un an după această întâlnire ne dăm seama că situația nu s-a îmbunătățit, atentatele teroriste în continuare ne pândesc din umbră. Bineînțeles, Dat fiind contextul actual, uh, trebuie să recunoaștem că integrarea nu a funcționat în multe dintre statele membre. Și tocmai de aceea eu consider că trebuie să-i sprijinim în special pe profesori, pe, uh, trebuie să-i susținem în pregătirea orelor cu, cu elevii. Uh, profesorii trebuie să-i să-i formeze pe copii astfel încât ei să fie toleranți, să fie solidari, să, să recunoască valorile europene. Domnul Tănăsescu. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, virusul Zika reprezintă un pericol la nivel internațional. Un ultim studiu arată faptul că acest virus poate determina o gamă mai largă de tulburări ale creierului decât se credea până acum ne confruntăm deja cu un număr crescut de cazuri de microcefalie de sindrom guillain barré și de alte tulburări neurologice potențial asociate cu acest virus. există prea multe întrebări cu privire la aceste conexiuni și în acest sens este necesară consolidarea supravegherii virusului zika totodată cu îmbunătățirea metodelor de cercetare. timpul este prețios în a avea un diagnostic rapid un tratament adecvat dar și în găsirea unor vaccinuri pentru femeile însărcinate organizația mondială a sănătății a cărei aniversare tocmai a avut loc săptămâna trecută a luat deja o serie de măsuri pentru a sprijini țările afectate. cazuri importante de infectare cu virusul zika au fost raportate în mai multe țări europene și trebuie să ținem seama de faptul că ne confruntăm cu riscul apariției unui focar și în europa. trebuie să fim pregătiți pentru a face față unei astfel de situații. este foarte important ca personalul medical să fie vigilent dar și populația să fie conștientă de riscurile existente. vă mulțumesc. domnule Ciambatski. Doamnă președinte, dragi colegi, aș vrea să mă opresc asupra unei islamizări care uh, este în curs în unele cartiere de romi în Bulgaria. Este un pericol pentru societatea noastră și Uniunea Europeană. Rezultatul acestor uh, acțiuni, le-ați văzut pe toți la Bruxelles și la Paris. Totul este comandat de Turcia, care continuă în felul acesta să uh, invadeze în mod tacit Bulgaria. Este o modalitate de a promova politica agresivă a lui Erdogan pentru uh, este timpul ca liderii Europei să înțeleagă amenințarea politicii actuale promovate de Turcia. Este timpul să purtăm o adevărată luptă împotriva războiului promovat de Turcia. Nu mai trebuie să ne băgăm în uh, capul în nisip, domnul Polceac. za udělení slova. Terorismus Vă mulțumesc, doamnă președinte. Terorismul nu are granițe, ne pune în pericol libertatea și încrederea până la urmă. Trebuie să avem instrumente juridice pentru a-i putea combate pe teroriști. Dacă se ajunge la asemenea, dacă se ajunge la asemenea acte terorism, teroriste, e nevoie de asumarea unor responsabilități personale. Tocmai de aceea e nevoie de dispoziții juridice uh, care să le permită instanțelor să uh, uh, retragă naționalitatea celor, cetățenia celor care au fost implicați în acte teroriste. Din punctul meu de vedere, nu se mai, nu mai putem accepta ca cetățeni europeni care comit astfel de acte să fie considerați în continuare și să se bucure de drepturile unor cetățeni europeni. Urmează doamna Gill. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul comisar, tot mai multe alegații de abuz uh, sexual uh, promovate de uh, forțele de pace sunt făcute. S-a adoptat o rezoluție, însă unele țări au încercat să dilueze textul și uh, probabil nu va fi apusă în aplicare așa cum trebuie. Este strigător la uh, cer că faptul că femei și copii au pierdut totul sunt abuzate de cei care trebuie să le ofere chipurile protecție. Sunt uh, acuzații uh, uh, că fete din Afganistanul central au fost forțate de comandanți militari să ia parte la acte bestiale, sex împotriva hranei. Sunt militari din toată lumea, inclusiv din Europa, care participă la aceste forțe acționând colectiv, Europa poate să contracareze acest abuz care te umple pe groază. Trebuie să ne asigurăm că toți făptuitorii sunt uh, judecați um, și astfel de abuzuri să nu mai fie tolerate în viitor. Domnul Khan. Uh, Doamnă președinte, oțelarii și uh, familiile lor din toată țara sunt uh, îngrijorați de incertitudinea cu care se confruntă uh, industria în Marea Britanie. Uh, Carlton a găsit un cumpărător pentru uh, celebra oțelărie uh, Steelworks, dar, din păcate, uh, această industrie care este vitală pentru apărarea și securitatea Marii Britanii uh, a beneficiat, între ghilimele, de un, o, o susținere complet inadecvată atât în Uniunea Europeană cât și din partea guvernului britanic al, planul de uh, re, re, resuscitare a acestei industrii nu a avut efectele scontate. Structuri de infrastructură care cer mari cantități de oțel și colaborarea sectorului pentru a asigura viitorul pe termen lung al industriei noastre sunt lucrurile de care avem nevoie guvernul britanic trebuie să acționeze acum pentru a crea un plan pe termen lung pentru viitorul uh, industriei uh, oțelului și pentru a bloca importurile de oțel chinezesc ieftin. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Kirton Darling. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Salut faptul că uh, o parte din uh, oțelăria Tata a fost cumpărată astăzi. Este o bună în, o bun, un bun acord la care s-a, ajuns uh, într-un moment în care sectorul uh, siderurgic este puternic afectat de uh, produsele vândute din, uh, de China la prețuri de dumping. Uniunea Europeană, din păcate, nu ajută deloc sectorul uh, uh siderurgic dar nu, nu, ajută, nu a ajutat până în momentul de față. Însă, iată, lucrurile se schimbă. Din păcate, însă, blocajul apare la nivel național. Pe 13, la Consiliu, David uh, Cameron va trebui să decide dacă, într-adevăr, vrea să salveze industria siderurgică britanică. Mulțumesc. Urmează domnul Mamikins. Dragi colegi, statul trebuie să-și uh, apere cetățenii, suveranitatea, prin uh, măs, uh, mijloace autorizate, fără să încalce legea. Printre aceste drepturi, libertatea de exprimare este importantă. Maxim Cardiala a publicat un studiu în legătură cu posibilitatea ca Letonia să se, asigure, să se alăture Federației Ruse condamnat pentru șase luni. Uh, autoritățile au uh, ignorat astfel de cazuri. În plus, cu o lună în urmă, Parlamentul Leton a amendat legea penală potrivit cărea orice declarație cu un uh, conținut necorespunzător poate să fie o bază de condamnare țara mea s-a făcut de rușine. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Am fost ultimul vorbitor. Ședința are loc mâine, 12 aprilie, de la 9 la 14.30 și după care de la 15 până la 23. Ordinea a fost uh, publicată pe website-ul Parlamentului European. Ședința se suspendă. Bună seara! Tulkeille. Și